Turciei din ultima perioadă. Poate asta a durat prea mult. Regret însă să observ că unele obțin, uh, uh, evoluții democratice uh, fac pași înapoi. Am însă încredere că aceste relații ale noastre cu Turcia sunt în beneficiul tuturor, UE, NATO și fiecare stat membru în parte. Iar Europa trebuie să fie vigilentă în ceea ce privește încăl- uh, condamnarea încălcărilor drepturilor omului, a libertăților și a statului de drept în Turcia, însă păstrând dialogul solid, regulat și constructiv cu această țară importantă. Toate acestea sunt am Ambele sunt imperative. Acest lucru implică și un dialog apropiat, iar alinierea politicii externe cu accent pe contraterorism și chestiunile de importanță militară și strategică sunt esențiale pentru că Turcia este un membru foarte important al alianței militare NATO. În sfârșit, Deși Turcia este al cincilea cel mai mare partener comercial al UE și Europa este de departe cel mai mare partener economic al Turciei cu Germania în frunte, Uniunea Vamală rămâne uh, îndoielnică. De aceea uh, mă gândesc că ar trebui actualizată această Uniune Vamală și uh, solicit Consiliului un mandat în acest sens. Mulțumesc frumos! Un cartonaș albastru de la colegul nostru cristoforu. acceptați? Yes, Mr. Domnule Boștinaru, ați spus de mai multe ori că Turcia este un prieten, este un partener, ați spus. Aș vrea să știu ce înțelegeți dumneavoastră printr-un partener. Un partener care nu este fiabil, un partener care atacă statele membre ale Uniunii Europene, care este periculos. Dacă Turcia ar fi atacat România, așa cum atacă Grecia sau Cipru, la fel ar fi reacția dumneavoastră? Dacă Turcia nu ar recunoaște țara dumneavoastră ca țară independentă, așa cum se întâmplă cu Cipru, ați mai considera că vorbim de un partener fiabil care nu merită sancțiuni? Stimate coleg, eu mă uit către Turcia nu cu ochi de român, ca să fim clari. Aici suntem în Parlamentul European. Eu mă uit la rolul Turciei din perspectivă europeană și fără să uh, mă gândesc la mine sau la dumneavoastră sau la alții, mă uit la Turcia. Turcia e geografic acolo, e politic acolo, e militar prezentă și Europa se descurcă mai bine uh, dacă are o relație mai puternică și mai eficientă cu Turcia și Europa ar fi, pe de altă parte, mai slabă și supusă unor riscuri mai mari dacă am întrerupe complet relațiile cu Turcia. Ca, așa cum uh, se întâmplă cu um, dosarul uh, privind Turcia. Nu sunt de acord cu dumneavoastră așadar. 30 deci de secunde. Meneer de voorzitter, de amendering staat het Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. E bine, știu că circa 1,7 ehm, avem dosare blocate, dosare cu miză mare economică în relația noastră cu Turcia. Trebuie să fim foarte atenți dacă mă gândesc uh, la rapoartele uh, în acest, uh, în acest domeniu, ele merită să fie parcursi în europeană trebuie să fie foarte atentă la evoluțiile în acest domeniu, al relației cu Turcia. Există tot felul de activități uh, ilegale care se desfășoară uh, la granița cu Turcia, spionaj și așa mai departe. Se cere în raport să se lupte inclusiv împotriva antisemitismului mm, și protecția minorităților evreiești nu este o realitate. E clar că există o serie întreagă de lideri turci care sunt antisemiți. Deci trebuie spuse și aceste lucruri. Two minutes. Doamna Șache, două minute. <laughs> Okay. It's not working. Oh yeah, it's working now. Thanks. Funcționează. Mulțumesc uh, pentru sfat. Știu că ar trebui să apăs butonul, dar butonul nu funcționa. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă ministru, uh, domnule comisar, stimați colegi. Dezbaterea anuală cu privire la Turcia a devenit uh, din ce în ce mai dureroasă de-a lungul anilor. Vorbim acum despre regres, nu despre progres. Multe s-au întâmplat în ultimul, în ultimul an. În... E nevoie, într-adevăr, de trage la răspundere celor care, a celor care se se fac vinovați de tentativa de uh, lovitură de stat, dar ce se întâmplă în Turcia nu uh, justifică nimic. Uh, Mă refer la arestarea arbitrară a mii de oameni, uh, um, concederea unor funcționari, uh, îngrădirea libertății mass mediei, uh, etc. Deci principiile de bază sunt puse sub semnul întrebării. Principiul statului de drept, separarea puterilor în stat, etc. Și în contextul acesta, minoritățile Um, și uh, cei care luptă pentru drepturile omului sunt trași la răspundere, devin potențiale uh, victime. Dar Până la urmă, toți cei din Turcia își dau seama ce se întâmplă și se tem de ceea ce s-ar mai putea întâmpla pe viitor. Teama aceasta, în același timp, pare să paralizeze Consiliul și Comisia Europeană. Sau, din potrivă, instituțiile europene au ajuns uh, la o atitudine uh, cinică, preferă ca refugiații să rămână în Turcia, uh, închizând în același timp ochii la tot ceea ce se întâmplă în Turcia. Eu insist asupra principiilor și valorilor noastre. Dacă tot vorbim despre ele, ele trebuie să aibă o, o semnificație. În momentul de față, iată, cerințele Uniunii Europene au fost puse în aplicare într-o oarecare măsură distorsionată, e drept, în Turcia. Avem un nou sistem uh, prezidențial, etc., care <laughs> însă nu se bucură de sprijinul Comisiei de la Veneția, nu doar de sprijinul nostru. Orice fel de colaborare pe viitor cu Turcia trebuie să se bazeze pe respectul drepturilor omului. Herr talman! Mulțumesc uh, foarte mult. Avem acest raport privind uh, Turcia pe anul 2018 și haideți să ne gândim ce s-a întâmplat în ianuarie uh, anul trecut. M-am deplasat în Turcia și am, am întâlnit cu organizații de la fața locului Uh, le-am uh, văzut în acțiune, am văzut ce se întâmplă în această țară. Și mă gândesc la ce s-a întâmplat la Ankara, la ceea ce s-a întâmplat uh, atunci când au fost incriminați acei ecologiști și cum au suferit reprezentanții presei, comunității universitare și mulți, mulți alții în ce privește negocierile de aderare, noi am spus întotdeauna uh, care este poziția noastră uh, și anume că nu trebuie totuși închisă ușa acestor negocieri de uh, aderare. Am văzut ce s-a petrecut, bineînțeles, când vine vorba de Siria, de teroriștii din Siria care ajung în Turcia. Se vorbește iarăși și iarăși despre lupta împotriva terorismului, dar care este obiectivul? Obiectivul este acela de a uh, îi face să tacă uh, pe toți cei care doresc uh, să contracareze Daesh, ISIS. Um, în ce privește minoritățile și amenințările la adresa lor, Știm foarte bine că Erdogan uh, îi dă în continuare cu acțiunile sale, fără să țină cont de re- recomandările noastre multiple. Uh, am spus și în, asta și în 2016, am spus-o și în momentul în care Turcia inv- a invadat alte țări. Avem nevoie de o viziune diferită acum uh, și nu cred că negocierile uh, trebuie să fie fără condiții uh, continuate. Vă mulțumesc! domnule președinte. Mulțumesc domnului hahn doamnei Piri. Dragi colegi, acesta poate să fie um, ultimul meu discurs important în instituția europeană și este o mare realizare ceea ce s-a întâmplat aici. Însă vorbim despre Turcia și cred că ce ne lipsește este solidaritatea între statele membre în discursul despre Turcia. Și atunci solidaritatea între popoare totodată. Eu vin din Cipru și sunt câteva observații pe care aș vrea să le fac. Cipru este o țară ocupată. Nu este acesta un punct important în dezbaterea de astăzi? Poziția noastră față de Turcia este clară. A noastră ca stat membru, ca țară. Noi nu știm ce să spunem Turciei, dar Turcia știe foarte bine ce să ne zică nouă. PP uh, cere blocarea negocierilor cu această țară, însă, în prezent, se cere totodată actualizarea poziției. E ca și când ai cere cuiva pâine fără să-i dai uh, cuptor și grâu. Turcia trebuie să înțeleagă și ea foarte clar ce cerem de la ea. Domnule președinte, vă rog să-mi permiteți câteva clipe să uh, mai vorbesc. Lumea spune că orice soluție pentru Cipru este bună, însă, în principiu, ne trebuie o soluție care să implice ambele țări. Nu o să vină un cipriot care să ia pixul și să semneze o soluție uh, benefică pentru ambele state. E imposibil. Practic, trebuie să ne asigurăm că avem claritate. E nevoie de o federație și doar aceasta este soluția. Nu e, e posibil o soluție cu două state. Haideți așadar să fim solidari și cu turcii și cu ciprioții V-am ați promis că este, și ați spus că este ultimul discurs, v-am permis deci să vorbiți mai mult. Domnul Carver, aveți un minut. Domnule comisar, uh, miercurea trecută uh, Rusia și Turcia au organizat uh, un uh, exercițiu militar comun lângă Novosibirsk. Um, sau nu, de fapt în Marea Neagră, îmi cer scuze. Asta după alte exerciții uh, comune organizate, în ciuda tuturor uh, uh protestelor din partea aliaților NATO. Iată, vedem că realitatea cu care ne confruntăm este asta. Sper din tot sufletul ca după Brexit uh, Uniunea Europeană să înțeleagă că doar de NATO avem nevoie. NATO este singurul organism pe care îl putem sprijini și pe care trebuie să-l uh, sprijinim. Problema e că, iată, NATO este slăbit din pricina colaborării dintre Ankara și Moscova. Mulțumesc. Borghețiu, un minut. Domnule președinte, de ani de zile vorbim uh, aici în Parlament uh, despre pericolul absolut pe care reprezintă uh, introducerea în Uniunea Europeană acestei țări, Turcia. Pe vremuri spuneam că Turcia nu face parte din Europa. Da, o parte geografică din Turcia face parte din Europa. Însă, bineînțeles că în 1832, când s-a vorbit despre uh, țările europene, a fost invitată și Turcia, dar era Turcia, uh, Turcia laică pe vremuri. Uh, bineînțeles că astăzi ne teamă de Turcia nelaică, în care, din care provin teroriștii. Este o țară nedemocratică și aveți dreptate când vorbiți despre teroriștii din Siria care vin din Turcia, sunteți foarte ipocriți. Însă este foarte clar că este o țară unde sunt întemnițați în continuare 150 de ziariști. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul reflectă situația reală de la ora actuală din Turcia. Cu alte cuvinte, încălcări ale drepturilor omului, ale statului de drept, tortură, arestări și călcarea în picioare a justiției. Oamenii sunt uh, acuzați, sunt arestați și nu există nicio recunoaștere a Republicii Cipru, Cipru de către Turcia. Așadar, nu ar trebui să-i se permită folosirea fondurilor disponibile câtă vreme se încalcă constant și spațiul aerian și apele teritoriale ale Greciei. Și nici nu se recunoaște statul, uh, poziția dreptului internațional acolo

domnule președinte stimați colegi sute de mii de oameni își văd în Turcia drepturile fundamentale încărcate. E momentul ca Uniunea Europeană să transmită un mesaj cât se poate de clar. Negocierile de aderare, care oricum uh, sunt uh, sunt uh, suspendate trebuie să fie blocate uh, formal. Uh, sute de mii de oameni așteaptă în închisoare să fie judecați. Parlamentul European uh, cere, pe drept cuvânt, oprirea acestor negocieri uh, Uh, de aderare. Poziția Uniunii Europene este una consecventă până la urmă, pentru că asta ceream și în raportul trecut. Dacă reformele cerute de către Uniunea Europeană nu vor fi puse în aplicare, ei bine, n-au fost puse în aplicare. Și tocmai de aceea, dacă e ca Parlamentul European să rămână un partener credibil, e uh, uh, nevoie să, să blocăm aceste negocieri. Deci, Negocierile acestea nu ar mai trebui să fie con- continuate, dar uh, ușa deschisă Turciei nu trebuie, până în momentul de față, n-ar trebui să se închidă uh, de tot. E important să nu lăsăm uh, baltă societatea civilă din Turcia. Această societate are nevoie de sprijinul uh, european mai mult decât oricând în istorie. Și Parlamentul European va continua să ceară uh, Uh, dreptate pentru Salatin Demita și pentru ceilalți care se află pe nedrept în închisori. Vistisen, un minut. Tyrkiet er un land, o țară care cultural, istoric și geografic nu a fost niciodată europeană, nici nu a vrut să fie europeană. Aceasta este Turcia și de aceea este foarte bine că Parlamentul European a elaborat uh, un raport dintre cele mai critice vis-a-vis -vis de aderarea Turciei, posibilitatea aceasta cel puțin. An de zile, Turcia a demonstrat coborârea vertiginoasă că, pe un topogan ce duce la islamizarea societății și, de asemenea, influența Turciei în Europa, această ocupare a Ciprului, um, și traficul cu persoane sunt lucruri evidente ce lasă urme. Trebuie să fim sinceri. Turcia nu va fi niciodată membru al Uniunii Europene. Să spunem clar acest lucru. Thank you, Mr. President, Commissioner Hahn. Mulțumesc foarte mult. Uh, textul final al raportului din 2018 privitor la Turcia continuă sau ne ajută în dialogul nostru constructiv cu această țară. Înainte de a lua o decizie finală, trebuie să ne amintim de progresele Turciei recente. Uh, în grupul comun de lucru, în decembrie anul trecut, a anunțat că uh, această țară va continua să se alinieze la standardele noastre în ciuda problemelor la negocieri. Și Uh, Consiliul Europei de asemenea a făcut o declarație în acest sens. S-a vorbit uh, despre reforma justiției, o strategie în acest sens ajutată tot de Consiliul uh, Europei. De asemenea, Turcia își dorește să actualizeze planul său strategic de luptă pentru drepturile omului. Propunerea de a suspenda negocierile este primită negativ de poporul turc având în vedere alegerile care ne așteaptă în Europa, dar și în Turcia, trebuie să fim foarte atenți la mesajul pe care îl trimitem alegătorilor. Un minut. Thank you. Tomorrow this... Mulțumesc. Mâine vom uh, vota suspendarea formală a negocierilor cu Turcia. Parlamentul European în 2004, eh, ne amintim, cu entuziasm vota demararea negocierilor. Da? În ultimii ani multe s-au întâmplat și relația dintre Uniunea Europeană și Turcia a fost eh, deseori dificilă. Dar dacă cadrul de aderare ar fi fost folosit de la bun început, atunci multe dintre cele care s-au întâmplat nu s-ar fi întâmplat. Uh, Uh, din păcate, situația din Turcia s-a deteriorat în ultimii ani. Principiul statului de drept, drepturile fundamentale, libertățile uh, de bază au fost, uh, au fost încălcate. Cazul Osman Kavala este unul dintre miile de exemple care dovedesc regresul cu care se confruntă Turcia, dar suspendarea negocierilor nu este o soluție pentru a ne asigura că principiile și valorile europene vor fi puse în aplicare în Turcia, ușile trebuie să rămână deschise, dacă nu pentru astăzi, măcar pentru viitor, pentru cei care în Turcia luptă pentru justiție și uh, drepturile omului. Mulțumim. Doamna Michels, un minut. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Stimați colegi, Uh, Erdogan a spus că lovitura de stat eșuată a fost un, uh, o mană cerească și urmările le puteți citi în raportul Parlamentului European. Dar uh, au existat și alte cadouri primite de către Turcia. Și de data aceasta din partea nu al Domnului, ci din partea Uniunii Europene. Toate fondurile primite de către Turcia uh, Uh, pentru a, ca refugiații să fie ținuți acolo și care a fost uh, contrapartidă contrapartida turcă, ei bine, opoziția a fost uh, suprimată. Cam acestea sunt măsurile pe care le pune în aplicare regimul Erdogan. În special femeile suferă în, din pricina regimului. Femeile trebuie să devină transparente, invizibile. Uh, Haideți să decidem uh, suspendarea acestor negocieri, uh, să dăm dovadă de solidaritate și deschidere, pentru că până la urmă, din păcate, uh, uh, Turcia este mai mult decât Erdogan, din fericire, este și societate civilă, este și opoziție și aceștia au nevoie de ajutorul nostru. Acceptați un cartonaș albastru din partea colegului de sus? Doamna Șoidrova. Doamna Michels. Spune domnul președinte, da. Vă mulțumesc, stimată colegă, v-am ascultat uh, cu atenție. Spuneați că Uniunea Europeană a, și-a, și-a vândut tăcerea, practic. Dar asta nu e adevăr, nu e adevărat, nu suntem tăcuți. Noi cerem Turciei să elibereze pe prizonierii politici. Delegația UE Turcia a cerut eliberarea uh, prizonierilor politici. Nu să știți despre ce vorbim. Stimată colegă, dați-mi voie să vă amintesc că în Parlamentul European am confruntat cu o situație uh, în care uh, grupurile politice au ajuns la un acord uh, cum că uh, acordul UE-Turcia ne face vulnerabili, șantajabili. Erdogan, de-a lungul lunilor, de-a lungul anilor, ne-a putut duce de nas datorită acestui acord UE-Turcia. Trebuie să recunoaștem asta, trebuie să, recun- să spunem lucrurilor pe nume, pentru că și aceste lucruri sunt lucruri adevărate, precum sunt adevărate și toate celelalte critici pe care le-am adus regimului Erdogan. Minute. Mulțumesc, domnule președinte această dezbatere apare într un moment uh, foarte oportun pentru că trei corespondenți germani au fost expulzați din Turcia, considerați indizerabili de către această țară și asta confirmă că uh, Turcia este probabil cea mai proastă țară uh, pentru ziariști. Foarte mulți sunt în închisoare și acum se pare că acest regim este foarte împotriva uh, ziariștilor care nu acceptă președintele sultan uh, apar și problemele algerilor locale și probleme economice foarte complicate și să nu mai vorbim despre încălțările, încălcările sistematice de drepturi ale omului. Să nu uităm, dragi colegi, că Turcia continuă să fie o țară de aderare, deși eh, totul ne arată că acest lucru ar trebui să fie pur și simplu imposibil. Singura consolare este că Parlamentul nostru nu uh, consemnează așa ceva. Doamna Piri a fost foarte înțeleaptă în gestionarea acestui uh, raport, dar înainte de asta, încă din 2016 am cerut înghețarea uh, înțelegerilor și discuțiilor și anul următor am concentrat asta, însă lucrurile nu s-au mișcat astfel pentru că Consiliul nu a dorit asta, din păcate, cu multă lașitate a hotărât să nu facă nimic. Sperăm totuși că lucrurile, sperând că lucrurile se vor rezolva de la sine, bineînțeles ceva absolut lipsit de realism. Eu nu zic că trebuie să oprim cu totul uh, raporturile noastre cu Turcia. Este o țară strategică, însă e nevoie de noi forme alternative de dialog și de cooperare care să înceapă uh, Um, de pe o bază diferită, nu prin aderare. Aderarea nu mai este legitimă. Trebuie să dăm un semnal uh, foarte clar și irrevocabil, inechivoc, lucruri care trebuiau făcute de mult și anume că uh, tergiversarea nu ajută pe nimeni, nici pe populația turcă, care știe foarte bine că uh, noi nu suntem foarte cunoscuți pentru uh, un activist deosebit în acest domeniu. Domnule președinte, raportul prezentat de colega noastră, doamna uh, Piri, uh, nu poate mai să ascundă realitatea. Situația din Turcia rămâne stagnantă de ani de zile. Însă, raportul doamnei Piri se limitează doar la o analiză, sigur, negativă, analiza situației, dar care nu exclude deloc perspectiva aderării Turciei la Uniunea Europeană. Pentru noi este vorba, înainte de orice, de o chestiune esențială. Turcia nu are ce căuta în Uniunea Europeană din motive culturale și chiar de civilizație. Chiar dacă poporul turc, popor prieten al Franței de multă vreme, merită toată atenția noastră. În plus, Putem accepta o modernizare a Uniunii Vamale între Uniunea Europeană și Turcia, dar aceasta merge de fapt împotriva intereselor noastre economice și în primul rând împotriva intereselor economice ale agricultorilor noștri. Ce ne trebuie? mai multe încarcerări, mai multe încălcări ale drepturilor omului pentru a lua singura decizie ce are sens. Vă invit, dragi colegi, astfel să votați pentru rezoluția alternativă prezentată de grupul Europa Națiunilor și a Libertăților, care face apel la, încheierea, la închiderea definitivă a negocierilor de aderare. Vă mulțumesc! minut. Papadakis Dimitris Costas. Domnul Papadakis Constantinos. Domnule Papadakis, aveți cuvântul. Vă rog, un minut. Mulțumesc foarte mult. E vorba de situația din Turcia și de faptul că sunt uh, afectate drepturile cetățenilor, faptul că nu se respectă drepturile cetățenilor uh, eleni și felul, e vorba și de felul în care intervine guvernul. Rolul SUA, rolul NATO încearcă să fie și el afectat de fiecare dată când se formulează ceva critic la adresa lui Erdogan și a altora, rezultă că Turcia trebuie să fie privită doar ca partener strategic și că trebuie să fie avut în vedere doar relațiile NATO. În plus, trebuie să se țină cont și de resursele energetice și așa mai departe. Deci, uh, mie mi se pare problematic și cred că trebuie să găsim o soluție și pentru Cipru. Sunt multe, multe lucruri nesoluționate încă. În plus, uh, frontierele, frontierele terestre, frontierele aeriene, ele trebuie respectate. E vorba de naționalism și de alte planuri aici. UE, NATO și alte grupări cetățenești. Mulțumesc! I'm sorry. Thank you. Next to speak. Bine, mulțumim! Domnul Casa, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Sub administrația actuală, uh, Turcia este și mai departe de aderarea la Uniunea Europeană decât era acum câțiva ani când s-a declarat țară candidată. Nu există libertatea presei, există atacuri la adresa democrației. Um, jurnaliștii sunt persecutați. Ca exemplul acestei jurnaliste care a denunțat fapte care nu pot fi uh, contrazise și care în același timp astăzi uh, riscă o pedapsă cu închisoarea. Este vorba de o tânără mamă, iar prin această sentință va fi uh, separată de bebelușul său. Iată, o administrație crudă, fără inimă, iar poporul turc merită mai mult de atât. De aceea, astăzi cerem Comisiei și Consiliului să acționeze și să ceară autorităților turce să renunțe la aceste acuzații. Mulțumesc, domnul Kirkos. Um, Mulțumesc, domnule președinte. se cere suspendarea negocierilor cu Turcia. Asta spune domnul Weber, care consideră că Turcia nu și are locul în Europa, indiferent ce face, nici peste 20 de ani. Există un acord uh, în domeniul feroviar cu Siemens care ne arată care este viziunea sa pentru Turcia, fără criteriile de la Copenhaga repro- se reproșează domnului Erdogan că încalcă uh, statul de drept, dar toți democrații, din închisoare sau din nu, domnul Davala sau domnul Demirtaș, cu toții cer să nu se pună capăt visului european al Turciei. Și noi suntem gata să anulăm singurul mijloc de influență, de a influența Turcia pe care îl avem, așa cum spune guvernul Elen. Domnul Van Orden. Mulțumesc. Mereu am fost de părere că trebuie ca Turcia să rămână aproape. Nici o parte nu-și face iluzie. Procesul, vreo iluzie, procesul uh, aderării s-a dovedit a fi unul benefic și pentru UE și pentru Turcia. Uneori se spune că e mai bine să călătorești decât să ajungi. Această călătorie durează deja de cel puțin 15 ani, unii ar spune chiar de peste 30 de ani. Și de ce să punem sare pe rană și să suspendăm lucrurile acum? Cu siguranță nu este în interesul Uniunii Europene să creeze animozitate cu vecinul său. Domnul Barnier să ia notă de asta. De-a lungul anilor au fost și progrese, unele reale, altele mai puțin. Și un element uh, consecvent a fost Cipru. Uniunea Europeană discută despre principiul democrației, dar uh, tinde să ignore niște cetățeni uh, uh, din uh, Cipru. Locurile alocate în Parlament Ciprului ar trebui să reprezinte oamenii din întreaga parte a insulei, fie printr-un membru turc cipriot, fie cu statut de observator, așa cum se întâmplă în alte părți. Mulțumesc, domnul Maiten. Un minut. Domnule președinte, din nou este vorba de pregătirea unei aderări a Turciei la Uniunea Europeană, dar în această instituție nici nu ar mai trebui să vorbim despre asta, căci Turcia astăzi este un stat islamic și cu uh, un dictator și nu mai are nimic de a face cu uh, valorile occidentale. Turcia nu are ce căuta în Uniunea Europeană. Grupul meu politic a cerut de mai multe ori ca negocierile de aderare să nu fie doar oprite pentru un timp, ci să fie stopate definitiv. Dar n-am avut sorți de izbândă până acum. Însă acum avem o nouă șansă. Manfred Weber săptămâna trecută a spus că vrea să încheie negocierile de aderare dacă devine președinte al Comisiei. De ce să așteptați, domnule Weber? Haideți, dragă CDU și CSU, faceți ceva acum putem să luăm o decizie imediat, acum în plenară. Fiți de acord cu amendamentul meu numărul 17 cu privire la stoparea definitivă a negocierilor de aderare. Oferiți uh, uh, alegătorilor înainte de alegerile europene o, um, o, această opțiune ca să arătați exact cum vă poziționați. Mulțumesc. Mulțumim, domnul Marușec. Un minut. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Avem un text uh, foarte ciudat în fața noastră. Nu este o operă literară, însă termenii par nu a fi cei mai potriviți uh, pentru realitate. Politica este arta de a-ți construi și de a-ți exercita puterea. Uniunea Europeană are creșterea cea mai lentă din lume astăzi, iar uh, Turcia își întărește puterea uh, Rezoluția cu privire la cu privire la situația Turciei pare să dea dovadă de naivitate. Și dacă ne gândim la cooperarea cu NATO și la uh, unitățile uh, turce care uh, participă la aceste exerciții, uh, pare clar că Turcia își reclădește Imperiul Otoman. Mulțumesc, domnul Sinadinos. Prin δύο χρόνια από αυτό το βήμα είχα επισημάνει τον Aici, de la această tribună, am mai vorbit despre modul în care Turcia lui Erdogan încearcă să uh, se ducă să cumpere uh, cu um, Europa încearcă să se ducă Turcia să o cumpere cu milioane de euro pentru a rezolva problema migrației. Uh, doi ani mai târziu și 5 miliarde mai târziu, um, avem de a face cu migranții ilegali. Uh, Schulz s-a întors acasă uh, cu un eșec în politica externă a Germaniei, dar continuă problema. Weber a adoptat retorica mea, dar nu văd um, deputați democrați din PPE Uh, că sunt numiți, uh, sunt numiți uh, extremiști, cum am fost numit eu. Thank you, colleague. Now for one minute, uh, Ms. Delange. Doamna Delange, un minut. Yeah, dank u wel. Eh. Mulțumesc. Îmi cer scuze, spune președintele. Iertați-mă. Vă iert, domnule președinte. Încep acum cu timpul meu de vorbire de un minut. Doresc să mă adresez uh, raportoarei, doamnă, doamna Piri, mulțumindu-i pentru raport. Nu este ușor ca în această instituție să găsești o majoritate pe chestiuni de afaceri externe. Ați reușit și trebuie să vă felicit. Este ceva mai puternic față de ceea ce auzim din partea Consiliului. Totuși este păcat că raportoarea susține uh, că ar trebui ca negocierile de aderare să um, treneze. Um, ne, ascultăm pe colegii noștri și vedem cum de fiecare dată uh, ne dăm seama că Turcia se îndepărtează de Uniunea Europeană și până la urmă totuși trebuie să uh, găsim un parteneriat uh, uh alternativ, nu neapărat să închidem ușa, dar uh, să găsim uh, un parteneriat alternativ în loc să uh, insuflăm viață în niște negocieri care nu mai merg înainte. Și, doamnă Piri, îmi pare foarte rău că prin amendamentul noastră 21 spuneți că vom uh, opri lucrurile, dar până la urmă să nu se sperie Turcia că ambițiile europene rămân uh, adevărate. E un pic una caldă, una rece, deci este păcat. Uh, mulțumim, vorbitoarea este întreruptă. Încă o dată, doamnă de Lange, îmi cer scuze. Verificam ceva, eram cu nasul în hârtii, vă cunosc și vă știu numele, îmi pare rău, m-am încurcat, spune spune președintele. Urmează domnul Lopez un minut. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc lui Cati Piri, raportoarea, pentru acest raport, nu doar pentru cel din acest an, ci pentru cei cinci ani uh, de muncă neobosită uh, la rapoartele privind Turcia. Nu a fost ușor este uh, al uh, enule uh, avertisment pe care îl transmitem lui Erdogan uh, după ceea ce a făcut ceea ce uh, s-a asemănat cu o lovitură de stat. Uh, administrația publică nu a fost respectată, drepturile omului nu au fost respectate, minoritățile nu au fost respectate și ziariștii au fost arestați uh, picătura care a făcut uh, uh, care, care uh, a fost prea mult a fost uh, faptul că Turcia nu mai este una modernă. Trebuie să transmitem un mesaj, însă Erdogan nu este Turcia. Trebuie să avem canale de dialog și negociere uh, se poate moderniza acordul de, pentru Uniunea Vamală și să se liberalizeze vizele. Are cuvântul acum doamna Teoharus. Intervenție fără microfon. Turn on now. Thank you. Is it okay? Thank you. Mulțumesc. Mulțumesc. Raportul pare să ignore principiile de drept care trebuie să conducă la rezolvarea situației cipriote. Raportul se referă la un acord, așa zis acord, care a fost uh, încheiat uh, în trecut, dar nu este adevărat. Uh, această așa zisă soluție a situației cipriote nu respectă cadrul juridic. Republica Cipru continuă să suporte consecințele invaziei turce și nu se face nimic pentru recunoașterea acestei țări. Și cum credeți că se poate uh, moderniza acordul privind Uruna Vamală, având în vedere că cel actual nu a fost încă ratificat, iar Turcia continuă să amenințe Cipru uh, voi vota împotriva acestui raport care uh, spune neadevăruri și cer să nu legitimăm ocuparea Ciprului de către Turcia și președintele o întrerupe pe vorbitoare, vorbitoarea un minut pentru un subiect atât de important pentru țara mea, ocuparea de către Turcia. Ședintele, ă, dragă colegă, înțeleg, ă, cu toții avem subiecte care sunt importante pentru noi, însă mă tem că regulile sunt reguli și trebuie să le respect. Aceasta este obligația mea. Însă cred că ați fost foarte clar în mesajul dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Doamna Arnotiu, un minut. Merci, monsieur le président. En 19... Mulțumesc, domnule președinte. În 1999, Consiliul European recunoștea Turciei statutul de uh, țară candidată. La 20 de ani de atunci, acest raport uh, cere suspendarea negocierilor. Parlamentul tergiversează și totuși ar face foarte bine să nu mai fie ipocrit. Mai trebuie să așteptăm 20 de ani pentru a arăta Turciei în mod clar că nu va fi niciodată membră a Uniunii Europene. Spre deosebire de europeiști, noi am avut o linie constantă și fermă. Deja în 1986 2006, Jean-Marie Le Pen spunea într-un discurs că Turcia nu este europeană nici prin geografie, nici prin istorie, nici prin cultură deși asta poate displace susținătorilor unei, unei Europe multiculturale sau lui Chirac și Erdogan care spuneau că Europa nu trebuie să fie un club creștin. Euro- uh, Turcia însă s-a islamizat încă de la căderea Constantinopolului. Acum 100 de ani comunitățile creștine reprezentau încă un sfert din populația turcă. Astăzi nu mai reprezintă decât 1%. Această tragedie justifică ea singură cererea stopării negocierilor și nu, a unei, și nu o simplă suspendare a acestora. Mulțumesc, doamnă Doamna Șoidrova, un minut. Păi, Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Turcia este partenerul nostru strategic pe migrație și securitate. E important și trebuie să condamnăm abuzul puterilor antiteroriste pentru a face vâlvă la nivel politic. Nu, nu, cu mult timp în urmă am avut o delegație în Turcia și am cerut eliberarea prizonierilor politici încă o dată. E vorba de reprezentanți turci care au interesul de a continua dialogul și doresc să participe în programe precum Erasmus și altele. Eu nu mă opun aderării Turciei la UE, dar Cred că trebuie să folosim toate mijloacele pentru a promova societatea civilă, drepturile omului, pluralismul politic. Parlamentul European ar trebui să profite de suspendarea uh, negocierilor de aderare ca să creeze un nou impuls, în așa fel încât să se ajungă la un dialog. Mulțumesc. Un minut, domnul Papadakis. Mulțumesc, domnule președinte. Deplor uh, faptul că trebuie să spun că asistăm la un fel de teatru al absurdului, cu interese uh, destul de variate. vorbind despre suspendarea uh, acum negocierii aderării, dar dorim în același timp uh, să modernizăm Uniunea Vamală. Deci suntem gata să servim interesele economice ale ambelor părți, și ale Uniunii Europene și ale Turciei. Uh, Asta dorim și lucrurile trebuie să fie clare. Vrem ca Turcia să se apropie de Uniunea Europeană cu condiția ca aceasta să respecte valorile Uniunii Europene. Care a fost efectul politicii de până acum? Rezultatul este că personalități eh, din societatea civilă sunt în închisoare, oameni de presă sunt în închisoare, și în fiecare zi state membre ale Uniunii Europene sunt amenințate. Acesta e rezultatul. Domnul Marias, mulțumesc. Astăzi sunt la a 2500-a intervență în Parlamentul European în, actualul, în actuala legislatură. Această intervenție de astăzi se referă la Turcia. Turcia care continuă să ocupe în mod ilegal 37% din teritoriul Republicii Cipriote. Turcia care consideră să amenințe Grecia și care încalcă spațiul aerian și maritim grec. Turcia care refuză să respecte dreptul internațional, să autorizeze uh, grecilor din două decane să aibă acces la proprietățile lor. Uh, Și Comisia a recunoscut uh, problema acestor proprietăți uh, funciare, uh, singura soluție fiind sancțiuni, pentru că doar acestea pot rezolva problema. Trebuie încheiate negocierile și trebuie suspendate toate finanțările Uniunii Europene către Turcia. Domnul Cioca. Liga Nord a spus nu intrării Turciei în Europa, va continua să spune nu intrării Turciei în Europa, pentru că este un proiect nebunesc, criminal a permite intrarea în Uniunea Europeană a unei țări 100% uh, în care uh, religia este 100% islamul, al distruge Occidentul. Liga Nord spune nu pentru că un, un cetățean turc din 5 apreciază statul islamic. 3 milioane, de, 3 milioane de refugiați sunt prezenți în Turcia. Curtea Europeană de Justiție spune că uh, s-au comis peste uh, 3.000 de delicte, violențe împotriva minorilor, împotriva femeilor. Iată câteva dintre motivele pentru care întotdeauna vom spune nu intrării Turciei în Europa și ar fi nebunesc și criminal să mergem înainte cu un proiect în care 15 miliarde de euro ai cetățenilor europeni au fost aruncați pe fereastră pentru a convinge turcii să intre în Europa. Trebuie să cheltuim acești bani pentru interesele italienilor, pentru cele ale europenilor. Are cuvântul domnul Ademov. Mulțumesc. Pentru noi toți este foarte clar că nu prea pare să existe șanse ca Turcia să devină membru cu drepturi de pline al Uniunii Europene. În 2005 s-a început cu astfel de garanții, dar uh, Turcia a înregistrat probleme în mai multe sectoare. Statul de drept, drepturile fundamentale, libertatea presei, toate acestea sunt valori cheie ale Uniunii Europene și totuși partidele um, din Turcia sunt partide în Turcia, mă scuzați, și oameni, cetățeni care nu sunt de acord cu politicile Turciei. Ar trebui să existe reformă politică pentru a promova democrația în Turcia. Ar trebui să nu uităm cât de importantă este Turcia în domeniul politicii externe, în domeniul securității, economie, combaterea terorismului. Mă întreb, recomandarea suspendării negocierilor cu Turcia trebuie să-i dăm curs acestea? Nu va face, ca front, va face această această, uh, acest fapt uh, ca frontiera dintre Turcia și noi să fie mai sigură? Ce se întâmplă cu numărul mare de cetățeni turci care sunt pro-europeni și care și ce vom face dacă accidental ajungem ca Turcia să fie islamizată și radicalizată? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune domnul Freund. I-am mulțumit uh, personalului Catipiri. Nu o să repet asta în plen. Am fost jurnalist ani de zile și mă îngrijorează mai ales libertatea presei în Turcia. Văd că nu există sorți de îmbunătățire. Sunt uh, jurnaliști care sunt încarcerați în Turcia doar fiindcă și-au exercitat profesia. Este inacceptabil pentru mine și faptul că reprezentanții media străini care uh, au avut acreditare văd cum uh, le este retrasă acreditarea. S-a întâmplat cu Berliner Tages, Spiegel și cu CDF. Și pe noi, austriecii, ne uh, afectează situația lui Marx Țirngas, jurnalist care a stat patru luni uh, în închisoare fără a putea încă să părăsească acea țară. Uh, Însă să nu uităm de cei aproape 50% de cetățeni turci care nu sunt de acord cu demersul guvernului. Nu putem să le închidem ușa în nas. Oprirea uh, negocierilor nu este împotriva populației. Este o reacție la adresa guvernului și la președintele Erdogan. Trebuie să spunem foarte clar oamenilor că, în ceea ce privește forțele democratice și pro-europene, noi la acestea nu renunțăm. Mulțumesc. Domnul Giambatskis, un minut. Mulțumesc. Vroiam să o felicit pe raportare, raportoare pentru acest uh, raport. În sfârșit, un raport apropiat de realitate. Uh, Turcia nu este un stat european. Turcia se amestecă în afacerile interne ale țărilor uh, vecine, de exemplu Bulgaria. Uh, această interferență în afacerile interne este inacceptabilă. Atât în ceea ce îi privește pe musulmanii din Bulgaria, cât și um, influențele uh, asupra vieții politice și partidelor politice din uh, această țară, adică din Bulgaria. Este inacceptabil, inadmisibil. De aceea insist că aceste negocieri trebuie întrerupte și sper că mâine votul va susține această idee pentru a obliga Comisia să pună capăt negocierilor. Mulțumesc, domnul McAllister. Domnule președinte, dragi colegi, doamnelor și domnilor, Presa liberă și independentă reprezintă o valoare centrală a Uniunii Europene, este pilonul în democrație adevărate și de aceea este pentru mine foarte important să punem lucrurile în context. Alinatul 8 din raportul lui Cati Piri este relevant. Se spune astfel, există măsuri disproporționate și aleatorii prin care libera exprimare din Turcia este afectată. Și cu siguranță știți ce s-a întâmplat duminică. Mai mulți uh, corespondenți internaționali, inclusiv germani, au trebuit să plece din Turcia pentru că li s-a retras acreditarea fără justificare. S-a întâmplat asta după uh, ce oricum presa turcă a fost uh, uh, presei turcești, mă scuzați, s-a pus căluș și uh, aceștia au fost declarați dușmani ai Turciei, ceea ce este inacceptabil, ceea ce este un atac uh, flagrant la adresa libertății presei, iar Parlamentul European nici nu poate critica suficient de dur toate aceste lucruri. Mulțumesc. Domnul Mamikins, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc colegei mele, Cati Piri, raportor, pentru acest uh, raport extrem de important. Apoi, doresc uh, să spun că de la retragerea trupelor americane din uh, Siria, Turcia a devenit și mai importantă pentru securitatea Europei. Turcia este un actor cheie care poate să ajute guvernul sirian să-și recâștige controlul asupra propriului teritoriu și să se pună capăt conflictului de 8 ani în uh, Siria sprijinind procesul de la Astana și recunoscând rolul Turciei, Rusiei și Iranului în procesul de stabilizare, puteți să contribuiți la această stabilizare. Uh, Rusia a uh, permis negocierea unei încetări a focului uh, la Alep. Trebuie să sprijinim rezultatele acestor negocieri. Procesul de la Astana este extrem de important pentru securitatea Europei, mai ales uh, pentru a preveni atacuri ale luptătorilor străini. Mulțumesc, are cuvântul domnul Demesmacher, un minut. Mulțumesc. Iarăși un raport uh, foarte dur cu Turcia, care spune foarte precis ce nu merge bine în această țară, cu siguranță după tentativa de lovitură de stat din 2016, dar ce este insuficient, concluziile care sunt cumva ratate, se spune că nu mai sunt bani europeni pentru Ankara, trebuie să fie uh, oprită finanțarea, mijloacele IPA 2 trebuie să scadă. Aceste lucruri însă sunt doar o mică parte din bugetul complet pe care îl oferă uh, UE Turciei. Uh, pentru că, în rest, totul este, ce se întâmplă în Turcia se maschează, este mascat și se merge spre un stat um, autoritar. Eu zic că aceste mijloace nu trebuie um, reduse, trebuie stopate, pentru că ar fi un semnal greșit inclusiv uh, să promitem Uniunea Vamală. Eu zic că ar trebui Um, să existe reforme adevărate și n-ar trebui să existe nici liberalizarea vizelor, pentru că asta cu siguranță ar pune mari probleme statelor membre. Pentru mine acestea sunt singurele concluzii corecte și este foarte, foarte păcat că tocmai acestea lipsesc din raport. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Cristoforu. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Când vorbim despre Turcia, punem în joc credibilitatea întregii Uniuni Europene și Parlamentul European trebuie să apere valorile și principiile Uniunii Europene, ceea ce nu va fi posibil decât dacă Turcia își ia în final angajamentul să respecte rezoluțiile și să-și respecte obligațiile. În prezent, Turcia încalcă valori, valori și principii europene, ocupând uh, militar uh, Ciprul. Turcia are o atitudine provocatoare prin încălcarea spațiului aerian grec și cipriot și ceea ce putem face este să înghețăm ajutoarele europene, pentru că europenii nu mai doresc să acorde ajutor Turciei. Trebuie să înghețăm aceste fonduri pentru a convinge Turcia să-și respecte obligațiile, ceea ce nu am reușit să facem până în prezent. În primul rând, trebuie să recunoască Republica Cipru, apoi să iasă din uh, impasul negocierilor cipriote. Președintele îl întrerupe pe orator, doamna Rodriguez. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Nimeni nu neagă rolul important jucat de Turcia în criza migranților sau în Siria ceea ce nu înseamnă că Europa trebuie să rămână obstatica unei țări care distruge pe toți cei care gândesc altfel. În uh, Turcia au fost arestați mii de oameni, judecători au fost dați afară, platforme mass media au fost închise uh, și uh, sute de mii de site-uri internet au fost blocate. Oponenții din Turcia contează pe noi. De aceea, grație diplomației, trebuie să jucăm un rol de pasarelă. Există criterii